este adoptat. Pe ordinea de zi avem uh, uh, o serie de uh, puncte referitoare la încălcarea drepturilor omului. Lumea care s-a uh, precipitat uh, să intre în acest hemiciclu Uh, regret uh, că s-a întâmplat așa. Președintele Guinea Conakry are uh, nevoie de susținerea comunității internaționale. După moartea președintului Conte, puterea a fost preluată de o, o juntă militară. Capitanul Dadis Camara, uh, cel care a condus junta militară, s-a angajat să facă acest lucru. Însă nu există buget, nu există oferte publice, nu există servicii de bază pentru populație. El a preluat puterea și uh, s-a agățat de ea și acum se prezintă la uh, alegeri. El se bazează pe toate resursele economice, mass media și uh, Uh, financiare. Opoziția a organizat o manifestație care a fost reprimată uh, brutal de garda prezidențială. Au fost uh, peste 150 de uh, morți, uh, mii de răniți, femei au fost violate Riposta Uniunii Europene trebuie să fie clară. Cerem suspendarea acordului de pescuit cu Uniunea Europeană. Cerem Uniunii Africane să impună sancțiuni juntei militare și să organizeze un dialog în cadrul unei comisii de reconciliere. Cerem instituirea unui guvern de tranziție pentru a pregăti alegerile prezidențiale și legislative pentru că junta Uh, s-a uh, opus comunității internaționale. Cred că aceste reacții sunt un precedent și că în alte cazuri încălcări flagrante ale drepturilor omului Uniunea Europeană a avut curajul să acționeze cu aceeași rapiditate. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna de Kaiser. Doamna Weber, două minute urmează. Dragi colegi, atunci când cineva analizează situația din Guinea și aude ce atrocități s-au întâmplat în ultimile luni acolo, prima întrebare legitimă este cum se face că acest lucru a fost atât de puțin redat în mass media? ca și cum nu ar fi fost de sute de persoane care au fost omorâte, ca și cum nu ar fi fost acte de tortură, violuri îngrozitoare care uh, au călcat în picioare demnitatea umană. Este adevărat că instituții internaționale au condamnat junta militară care a venit la putere în urma unei lovituri de stat. Însă cred că s-ar fi, ar fi trebuit să se facă mai mult pentru ca fiecare cetățean să cunoască mai bine situația, inclusiv cei din Europa. De aceea sunt încântată că cel puțin Parlamentul European, vorbind în numele cetățenilor care ne-au trimis aici, a avut o reacție adecvată și rezoluția pe care o votăm astăzi abordează această problemă. Totuși, văd că ceea ce este

Mulțumesc acum pentru două minute, doamna Vergiat. Oui, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Am luat deja cuvântul la Bruxelles cu ocazia dezbaterii de la mini-plenară în urmă cu două săptămâni, așa că n-am să revin asupra celor spuse atunci. Colegii mei au exprimat deja o serie de chestiuni importante. Aș vrea uh, să salut faptul că toate grupurile politice au prezentat împreună o moțiune de rezoluție pentru a răspunde apelului societății civile din Guinea pentru a răspunde violențelor din pantra juntei militare care a reprimat uh, manifestările pacifiste organizate pe 28 septembrie. Societatea civilă guineană ne-a cerut ajutorul și, într-adevăr, ar fi de neacceptat din partea noastră ca Uniunea Europeană să utilizeze acordul de pescuit și să le ofere sume care vor ajunge în buzunarul juntei militare care se află la putere și nu îi va ajuta pe pescarii guineeni, așa cum se spune în textul oficial. Regimul de acolo este regimul cel mai corupt din lume în ziua de astăzi și nu spun eu asta, ci organizațiile internaționale care controlează acest domeniu. Iată de ce doresc din tot sufletul să putem vota ansamblul rezoluțiilor comune, inclusiv alineatul în care se cere suspendarea acordului de pescuit. Și sper ca și Consiliul și Comisia să ne susțină. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului Bielan pentru un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. La sfârșitul anului trecut, după moartea președintelui Conte, capitanul Camara a preluat puterea în Guinea. Și atunci, din păcate, am fost cu toții naivi, pentru că am crezut, l-am crezut pe capitanul Camara că a spus că va organiza alegeri uh, libere. Mai mult de 50 de mii de oameni s-au adunat pe Stadionul Național pe 28 septembrie 2008 și au protestat împotriva uh, capitanului Camara ce s-a întâmplat, au murit 100 sau 200 de oameni, uh, multe femei au fost violate și au fost mii de răniți. Mă bucur că domnul Solana a reacționat foarte rapid și a fost recunoscător guvernului francez pentru că s-a abținut de la orice formă de cooperare cu Guinea. Totuși, au trecut trei săptămâni după acest masacru, după această catastrofă și cred că Uniunea Europeană ar trebui să facă presiune asupra regimului din Guinea. Ar trebui să se asigure că se impun sancțiuni cât mai riguroase cu putință, pentru că după uh, așa ceva, ne așteptăm ca asta să îl uh, facă, să-l convingă pe capitanul uh, Camara. Acum, domnul Lovin. Mulțumesc. Mai presus de orice, doresc să mulțumesc Comisiei Europene pentru hotărârea pe care comisarul Joe Borg a făcut-o publică ieri și anume Comisia își retrage uh, propunerea unui acord de pescuit cu Guinea. Comisia Pescuit uh, a uh, votat negativ pentru un astfel de acord. Mai bine de 150 de persoane au fost uh, omorâte uh, în timpul demonstrației. Trupele controlate de uh, Camara au făcut acest lucru. E bine, ceea ce am făcut a fost un prim pas și Uniunea Europeană își va revizui politica comercială cu țările în curs de dezvoltare. Avem o responsabilitate foarte mare pentru că suntem uh, una dintre suntem unul dintre actorii cei mai importanți comerciali uh, din lume și de aceea trebuie să avem o gândire comună uh, în ceea ce privește uh, comerțul și relațiile pe care le avem cu un astfel de regim. Acordul de pescuit a încercat să îmbunătățească lucrurile spunând că o parte din bani vor fi folosiți pentru a îmbunătăți situația pescuitului național. Însă ceea ce s-a întâmplat uh, în realitate nu este uh, la fel cu ceea ce s-a uh, întâmplat în realitate. Banii au mers la acest regim și asta nu trebuie să se întâmple. Mulțumesc, doamnă Lovin. În numele grupurilor Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, în urmă cu două săptămâni am vorbit deja despre ce se întâmplă în Guinea. Din păcate și în momentul de față trebuie să reacționăm. Luni, săptămâna aceasta, la Comisia DV am ascultat o declarație făcută de fostul prim-ministru, domnul Diallo, care a fost martor ocular la evenimentele din 28 septembrie. Eu cred că nu este suficient să cerem ca această juntă militară să respecte drepturile omului. Dacă acest regim militar ar respecta drepturile omului, nu ar fi la putere și nu ar acționa așa cum acționează. Noi trebuie să trecem la acțiune și nu doar să vorbim despre ce se întâmplă. Vă mulțumesc, domnule Casmarec. Are cuvântul acum domnul Tirolian. Domnule președinte, dragi colegi, Guineea este acum în cursul unor evenimente dramatice care a șocat opinia internațională. Din septembrie 2009, 2008, mă scuzați, junta militară a, a uh, luat locul partidelor de opoziție. Acordurile de, de la Cotonou între Uniunea Europeană și acest partener al ACP se bazează pe respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice. Dacă decizia capitanului Dadis Camara este aceea de a mâna alegerile și de a evita problema prezentării candidaturii sale, aceasta reprezintă o încălcare gravă a organizării unor alegeri libere și transparente. Iată de ce Uniunea Europeană ar trebui să reacționeze imediat în conformitate cu principiile europene, astfel încât să înceteze violențele ce reprezintă o încălcare a drepturilor omului. Domnule președinte, dragi colegi, pentru că rezoluția de compromis este conformă cu valorile și principiile noastre. Dar aș vrea să insist aici asupra articolului 10 din acest text, și anume suspendarea acordului de pescuit între Uniunea Europeană și Republica Guineană, atâta timp cât procesul democratic nu este angajat. Se întreabă unii dacă o astfel de decizie n-ar avea consecințe dezastroase asupra populației. Însă dacă vedem violențele din 28 septembrie, atunci ne dăm seama că colegii noștri sunt îngrijorați de viața acestor persoane și singura soluție este aceasta. Încă din încă de la independența din 68, Guinea Ecuatorială, președintele întrerupe. Mulțumesc acum uh, domnul Haglund. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să repet ceea ce au spus deja colegii mei. Tot ceea ce pot să spun este că sunt foarte uh, bucuros că acest subiect se discută astăzi. O să spun pe scurt uh, ceea ce am discutat în uh, Comisia Pescuit pe 30 septembrie în legătură cu acordul de pescuit. La o vreme lumea se gândea că Uniunea Europeană este pregătită să încheie un astfel de acord cu aproape orice țară. Dar, de fapt, am realizat că ne aflăm în fața unei țări unde situația a fost foarte bine descrisă astăzi. Unii cred că pescuitul este un lucru și drepturile omului sunt altceva, dar nu cred că așa este, pentru că un politician trebuie să se gândească și să pună totul în conexiune și cred că un uh, grup mare uh, a votat în favoarea acordului de pescuit, ceea ce este o preocupare. Uh, unii cred că este normal să intrăm într-un acord de pescuit cu o țară care este condusă de o juntă militară. Există o susținere largă acum a retragerii acestui acord și cred că acest uh, lucru este un fapt pozitiv. S-ar putea să vă gândiți că pescuitul nu a fost afectat de ceea ce se întâmplă în țară, dar nu este adevărat. Trebuie să ne îndreptăm către o situație durabilă. Este adevărat că pescarii au nevoie să-și câștige uh, viața, dar nu trebuie să uităm de drepturile omului. Urmează Romeva I. Rueda. Mulțumesc! Eu am avut onoarea să particip la reuniunea Comisiei de Pescuit când a votat cu o marjă mică pentru re- nerenovarea, ne -re prelungirea acordului de pescuit. Din cauza masacrelor, a încălcărilor asupra drepturilor omului și deoarece toate aceste probleme care au avut loc încă nu au fost clarificate. Aș vrea ca, oi, ca astăzi, mă scuzați, plenul să ratifice acest lucru pentru a transmite un mesaj clar atât instituțiilor europene cât și Ghinei, să arătăm clar că nu vrem ca banii contribuabilor noștri să mențină la putere un guvern atât de corupt. Aș dori ca măcar o dată, și sper să fie și un precedent, viețile omenești și drepturile omului să fie mai importante decât un acord economic. Și aș vrea și mai mult, deoarece Comisia Europeană a făcut-o, Comisia de pescuit de asemenea a făcut-o, a venit rândul Parlamentului să ratifice această decizie. Suntem în fața unui prilej deosebit și sper că articolul 10 să se mențină așa cum a fost stabilit. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Romeva Irueda. În numele grupurilor, domnul Poreba, ultima persoană numele grupurilor. Co najmniej 157 zabitych i ponad... Mulțumesc. Cel puțin 175 de persoane au murit și peste 1200 au fost rănite în urma acestor manifestații ale opoziției. Aceasta s-a întâmplat uh, după câștigarea independenței în 58. Anul trecut, atunci când Camara a preluat puterea, în decembrie 2008, a promis că va reda puterea prin alegeri democratice, însă nu și-a ținut cuvântul. În ziua de astăzi, junta militară este în continuare cea care se află la putere și ignoră toate drepturile omului. Acești militari omoară, violează și rănesc și Uniunea Europeană, care este democratică, trebuie să vorbească în numele acestor persoane, să se asigure că cei responsabili sunt pedepsiți și atrocitățile vor înceta. Guinea are un potențial economic deosebit și totuși este una dintre țările cele mai corupte și mai sărace din Africa. Și junta militară ar putea să ducă la o destabilizare totală a Africii Occidentale. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul doamnei Delvo pentru un minut. 150 de morți și multe umilințe. 28 septembrie este data unor violențe uh, îngrozitoare în Guinea. Este vorba de o represiune uh, fără seamăn uh, făcută de uh, junta militară. Confruntați cu asemenea barbarie, trebuie să fim extrem de fermi și mă bucur de, uh, că s-au hotărât sancțiuni uh, uh, împotriva uh, juntei conduse de Camara. Nu este suficient să condamnăm, trebuie să uh, facem lumina asupra tot ceea ce s-a întâmplat și crimele care au fost comise să nu rămână nepedepsite. Eu în cele 30 de secunde rămase, vreau să folosesc toate uh, metodele pentru a lupta pentru utilizarea violenței sexuale ca o armă de război. Acest lucru este uh, în uh, creștere, un fenomen în creștere. E vorba de tinere sau de bătrâne care sunt victime. E vorba de persoane uh, vulnerabile. Trebuie să pledăm pentru drept, statul de drept, respectarea drepturilor omului, egalitatea oamenilor, protecția celor mai vulnerabili ca o condiție minimă pentru orice contract de cooperare, indiferent de ce natură ar fi, ar fi acesta. Mulțumesc, doamnă Delvo. Acum, domnul Dezir. Domnule comisar, doamnelor și domnilor, pe 28 septembrie poporul din Guinea a manifestat pentru organizarea de alegeri democratice. A căzut victimă unei represiuni din partea unui regim nelegitim și care și-a pierdut între timp orice demnitatea. Oameni uciși, femei uh, sfârtecate cu baioneta, violate, sindicaliști torturați, martirizați. Uniunea Europeană trebuie să fie acum uh, alături de Uniunea Africană pentru ca aceaste, aceste crime să nu rămână nepedepsite. Trebuie să fim, față, să fim alături de acest popor care are resurse atât de bogate, care însă nu pot fi folosite din cauza acestor dictatori corupți care acaparează beneficiile pentru un singur clan. De aceea mă bucur să văd că din partea Comisiei Europene a venit această propunere. Interesele economice nu pot avea întâietate în, afar, în fața respectului pentru drepturile omului, pentru principiile democratice. Avem un angajament față de acest popor să fim alături de ei în lupta lor pentru democrație. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Dezir. Începe acum procedura Catch Domnul Casulidis are cuvântul. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Am cerut să iau cuvântul doar pentru a face un comentariu în legătură cu această sugestie de suspendare a acordului de pescuit și a protocolului acestuia între UE și Guinea. Pentru că mă îndoiesc că un regim brutal care nu ezită să omoare 156 de persoane și care comite tot felul de atrocități va putea fi înlăturat doar printr-o astfel de măsură care este absolut disproporționată și este prea mică față de ceea ce se întâmplă. Dacă ținem cont și de faptul că există niște obligații legale față de populația implicată prin acest acord, populația care este inclusă în sectorul pescuitului și care nu are nimic de a face cu regimul acesta brutal. Iată de ce grupul PPE ezită în a trece mai departe și a adopta această sugestie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cazulidis. Domnul Tanoc. Mulțumesc. Istoria Guineei este, uh, urmează un scenariu foarte uh, cunoscut. Uh, un dictator militar, un regim înlocuit de altul. Și oamenii trăiesc în sărăcie. Resursele pe care le are Guinea ar fi putut să facă națiunea o națiune foarte prosperă, dar ea este o națiune în, care trăiește în sărăcie. În trecut am făcut presiuni asupra uh, Comisiei Europene pentru a dezvolta un soi de proces Kimberley pentru ca să nu mai fie susținut uh, războiul uh, civil în Guinea. M-a interesat uh, în mod deosebit orice contract făcut între Guinea și China. Am spus Beijingului că activitățile comerciale din Guinea nu trebuie să submineze drepturile omului în Guinea. Cred așa cum a spus domnul Casolidis, că acest uh, acord uh, și uh, renunțarea la el va, va afecta populația și nu junta militară. Mulțumesc, domnule Tanoc. Domnul Hautelaghe. Arvoisa puhemies, koska um, komissio... Doamna Haut, aveți cuvântul. Mulțumesc. Toată lumea i-a mulțumit Comisiei Europene pentru decizia luată privind acest acord de pescuit și asta din cauza încălcării drepturilor omului. Aș vrea să îi adresez o întrebare domnului comisar. Intenționați ca în situații asemănătoare să acționați în mod sistematic pentru a putea face față astfel, unor astfel de situații atunci când au loc în alte părți din lume. Vă mulțumesc, doamna Hautola. Are cuvântul acum doamna Korhola. Kiitos, arvoisa puhemies. Äskettäin eräs suomalainen äänestäjä kysyi minulta... Mit... Mulțumesc. Un finlandez m-a întrebat ce înseamnă pentru mine drepturile omului și i-am spus că nu-i nevoie să definesc acest cuvânt pentru că acest lucru nu e util dacă l-aș defini eu, pentru că altfel această definiție n-ar avea o bază prea largă. Definiția drepturilor omului există deja, națiunile trebuie să o respecte și acest concept este obligatoriu pentru comunitatea internațională. Guinea a semnat acordul de la Cotonou, care implică și respectarea drepturilor omului. Acesta este punctul de plecare pentru noi. De aceea trebuie să cerem ca atunci când avem alte acorduri care se bazează pe Cotonou și drepturile omului să fie respectate. Trebuie să reacționăm foarte rapid și dacă se poate să impunem sancțiuni. Există foarte multe resurse naturale în Guinea și cu toate acestea este una dintre țările cele mai corupte din lume. Și e păcat că firmele chineze care fac investiții acolo nu au cerut să se aplice drepturile omului. Mulțumesc. Doamna Corhola. Votul va avea loc la sfârșitul acestei dezbateri. Vă rog să mă scuzați, vă rog să mă scuzați, spune președintele. Trebuie să dau cuvântul domnului comisar Orban. Vă rog, domnule comisar. Thank you. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Comisia a condamnat rapid, cu fermitate și în mod... ok? Ah, oui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 dragă coleg, dar prevăzusem două minute, am dat cuvântul la patru persoane deja din grupul PPE, așa că dau cuvântul domnului comisar. Comisia a condamnat ferm, rapid uh, și în mod repetat masacrele și cazurile de încălcare flagrantă a drepturilor omului care au avut loc în douăzeci și opt septembrie două mii nouă i care au continuat i după această dată

Acum dezbaterea este încheiată. Votul va avea loc la sfârșitul dezbatelor privind încălcarea drepturilor omului. Acum avem o propunere comună de rezoluție privind Iranul. O să dau întâi cuvântul doamnei Gomes.